Ok, so, dear colleagues. Mulțumesc, dragi colegi. Iată că am ajuns acum și la punctul 5. Acordul de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele APE din SADC este cel mai avansat acord de parteneriat economic cu statele africane. Raportorul nostru este domnul Lambsdorff, căruia îi voi da imediat cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Um, permiteți-mi doar să închid uh, telefonul, timp în care colegii își pot pune și căștile. Trebuie să discutăm raportul prin care Parlamentul decide dacă își dă acordul sau nu. Recomandarea mea este să acordăm această încuvințare și adoptare. Obiectivele acestui acord este întărirea parteneriatului de ambele părți, mai ales că uh, relațiile cu țările ACP nu s-au uh, dezvoltat în ultimii ani așa cum ne-am fi uh, așteptat și în același timp stau și sub semnul relațiilor OMC. Inițial, termenul a fost 2007 pentru acest acord, deci iată aproape 10 ani de atunci, prin intermediul unei construcții auxiliare cu regulamentul cu privire la accesul pe piață, am lucrat, de aceea era și nevoie să facem ceva. Al doilea punct important pentru mine, a existat o discuție cum că țările noastre partenere ar fi puse sub presiuni și nu ar putea lua propriile decizii. Eu cred că în cursul negocierilor s-a putut vedea noștri în cadrul negocierilor au posibilitatea să decidă dacă vor să participe la aceste acorduri, da sau nu. Negocierile au început cu șapte uh, țări, însă Angola s-a decis să nu participe. Deci nu e ca și cum Uniunea Europeană le pune un fel de corset țărilor partenere, ci celelalte șase țări uh, care au mai rămas au decis să participe în acest acord. O țară s-a retras. Despre ce este vorba pe fond? În primul rând este vorba de comerțul de bunuri și produse cu o discriminare pozitivă pentru țările partenere. Este un acord reciproc, dar cu o arhitectură asimetrică în favoarea țărilor partenere și de aceea există destul de multe clauze de asigurare pentru sectoarele tinere de activitate și pentru anumite produse, în special din țările subdezvoltate. În plus, așa cum uh, există și în alte acorduri, apare și tema indicațiilor geografice și la mine acasă am ceaiul ruibos, care în viitor, în baza acestui acord, va fi protejat pentru că este un produs din Africa sudică și va fi protejat. Exceptate de la reducerea um, taxelor vamale, sunt produse agricole și din pescuit. Important pentru mine și consider că este un succes și din perspectiva țărilor partenere este să, că nu mai avem posibilitatea să utilizăm subvenții la export pentru exportul de produse agrare în aceste țări. În ceea ce privește serviciile, achizițiile publice, drepturile de protecție intelectuală, nu avem încă un acord încheiat. Există doar o clauză care prevede discutarea acestor aspecte pe viitor. Un alt lucru important uh, se referă la dezvoltare și comerț, în ce măsură acest acord are menirea de a stimula dezvoltarea și a fructifica potențialul. Parlamentul, așa cum a solicitat prin rezoluția sa, uh, spune că principiile ar trebui să fie orientate spre dezvoltare în astfel de acorduri, însă un astfel de acord care vizează în primul rând comerțul cu bunuri și uh, servicii, uh, doar bunuri, uh, poate fi doar parte integrantă dintr-o strategie mai amplă. Prin uh, un astfel de acord, nu putem acum să venim și să accelerăm în mod dramatic uh, dezvoltarea acestor uh, țări. Trebuie folosite în continuare și alte instrumente pentru dezvoltare pe care le avem la dispoziție prin uh, Fondul European pentru Dezvoltare. Un alt aspect pe care l-am discutat destul de intens și cu colegii raportori din umbră este chestiunea aplicării acestui acord și a modului în care vom urmări și noi aplicarea acestuia. Este prevăzută o revizuire a întregului acord după cel târziu 5 ani. Este și o ocazie pentru următorul Parlament European să contribuie în mod decisiv dar asta nu e tot. Va, este prevăzută și o monitorizare continuă a acestui acord în diferitele structuri care au fost prevăzute în acest sens. Și este acel punct al acordului unde s-ar mai putea face niște îmbunătățiri pentru a ne putea da acordul. Avem adunări parlamentare comune avem delegațiile parlamentare. În rezoluție se prevede competența pentru Comisia de Fond, deci noi, însă articolul 4 lasă suficiente marjă uh, de manevră la dispoziție pentru a crea structuri și la nivelul uh, Comisiei și a Consiliului și a include și parlamentari și funcționari din statele partenere Există și o serie întreagă de alte mecanisme de monitorizare specifice, care sunt însă foarte detaliate și asupra cărora nu aș vrea să insist acum. Exist, sunt însă posibilități de nuanțare atunci când vor apărea dificultăți în aplicarea acordului. În mare este un acord reușit, un acord care, iată, și-a depășit termenul prevăzut cu 9 ani și de aceea vă propun ca în vederea ratificării să mai uh, nuanțăm și să îmbunătățim un pic mecanismul de supraveghere, dar să dăm acest acord. Mulțumesc foarte mult. Acum am să dau cuvântul raportorilor din umbră. Din partea PPE este domnul Mato. Sí, muchas gracias, presidente, y muy brevemente. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, în primul rând îl felicit pe raportor pentru acest raport. Ne-a vorbit despre rezultatele la 10 ani de negocieri. Este important să subliniem care sunt uh, avantajele acestui acord. Raportorul deja ne-a spus care sunt um, chestiunile pozitive. În primul rând, acest acord pune capăt unei perioade de nesiguranță juridică și era necesar să punem capăt acestei perioade. Este nevoie de un cadru juridic bilateral și regional compatibil cu standardele internaționale în domeniul comerțului. Repet, era absolut necesar acest lucru. Nu am să spun uh, multe lucruri despre diversele clauze, însă aș dori să subliniez faptul că dezvoltarea durabilă a fost o chestiune esențială pentru ambele părți care au participat la negociere și aș dori să subliniez și aspectul regional din acest acord care respectă și principiile Uniunii Vamale. El ar putea să completeze această Uniune. Eu sunt din uh, insulele Canare, o regiune ultraperiferică și aș dori să subliniez un lucru. Zahărul, care de, dintre de zahăr, care nu este destinată uh, rafinării, Este o chestiune importantă și pentru regiunile ultraperiferice franceze, având în vedere viitoarea terminare a cotelor pentru zahăr și acordurile viitoare cu diverse alte țări exportatoare de zahăr ar fi fost uh, un pericol foarte mare pentru regiunile ultraperiferice care exportă zahăr. Mă bucură acest raport și din partea grupului nostru sprijinim cu dragă inima acest raport. Vă mulțumesc. Joachim Schuster für S&D. Joachim Schuster din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc. Eu încă sunt sub impresia adunării parlamentare comune UEACP, de unde m-am întors împreună cu Maria Arena în această dimineață din Namibia și acolo s-au tot discutat acordurile de parteneriat economic, însă trebuie să spun că nu am auzit niciun deputat din Caraibe sau din Africa care să fie entuziasmat în această privință. Au existat uh, chiar critici severe. Asta doar așa ca context. Chiar dacă Namibia până la urmă a însemnat, cred că trebuie să uh, ținem cont de acest lucru, eu sunt de părere că, până la urmă, astfel de acorduri oferă și șanse mari, dar uh, există și riscuri. Trebuie promovată integrarea regională, dar uh, aici acest acord nu cuprinde toate uh, statele din acea zonă. Și atunci cum procedăm? Există clauze de protecție, de salvgardare, ceea ce este pozitiv, atât în ceea ce privește anumite produse, cât și anumite sectoare economice tinere. Dar când se vor aplica astfel de instrumente atunci când apar evoluții negative? Și cred că n-ar trebui să subestimăm uh, faptul că aceste acorduri nu întotdeauna sunt uh, voluntare, ci de multe ori uh, se face la presiunea UE, pentru că partenerii din uh, sudul Africii sunt mult mai uh, slabi uh, economic și statul Africa de Sud, în schimb, este un partener inegal în zonă, care poate influența masiv lucrurile. Sigur că acum ne așteaptă ratificarea parlamentară, dar mi se pare totuși necuvenit ca Comisia să facă presiuni ca această ratificare să aibă loc acum până la 1 octombrie. Sigur că nu vorbim de o durată suplimentară de 10 ani, e logic, dar Parlament acum primește un text pe care nu l-a cunoscut înainte și se spune că acum în 3 luni trebuie să-l ratifici, nu așa, nu se procedează. Mi se pare o presiune care nu este în regulă trebuie finalizate consultările și dacă Parlamentul în final spune nu, Trebuie acceptat și acest lucru, dar dacă uh, trebuie să fie vorba de 1 octombrie, eu cred că o lună sau o jumătate de lună în plus sau în minus nu va face diferența. Domnul Lamsor vorbea de monitorizare și implicare. Dacă acordul va aduce beneficii pozitive depinde de modul de implementare și de supraveghere permanentă pentru a putea lua măsuri de contracarare a unor evoluții negative. Și nu este vorba doar de chestiuni de comerț, ci și de ce anume se face pentru o dezvoltare durabilă și în ce măsură comerțul ajută sau chiar păgubește. Și de aceea sunt de acord cu domnul Lamsov când spune că mecanismele de supraveghere trebuie îmbunătățite și trebuie folosite săptămânile până la ratificare pentru a crea structuri eficiente cu partenerii din uh, Sudul Africii pentru ca pe viitor să avem un comerț care să fie bazat și pe principii strategice și să nu fie doar bazat pe beneficii pentru Europa. Domnul Kemper. Thank you. Mr. Campbell Bannerman is not here. Mulțumesc domnul Bannerman nu este aici din motive evidente. Deci, dați-mi voie să vă transmit avizul său în calitate de raportor din umbră. El salută acordul care pune relațiile comerciale cu țările SDC pe același nivel cu OMC, cu țările OMC, pentru că aranjamentele anterioare au fost considerate incompatibile cu regulile OMC susținem uh, uh, ideea ca Parlamentul să-și dea acordul uh, pentru acord. Pentru noi, uh, lucrul cel mai important este ca aspectele de dezvoltare a comerțului să fie implementate complet, ca țările CDC să continue să beneficieze de cotele de importuri uh, fără uh, tarife către UE. Uh, de asemenea, trebuie să-i ajutăm cu sistemele legate de comerț pentru a-și putea dezvolta capacitatea de a, integra, de a se integra mai bine pe piețele globale și pe uh, lanțurile valorii. Așadar, acestea sunt opiniile colegului nostru. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. De la GUE, doamna Forența nu este aici. Domnul Scholz uh, o va înlocui. Shadow <coughs> is me. Nu, eu, eu sunt raportorul din umbră și eu. Bun, luăm notă cu plăcere de acest lucru, ca și raportor pentru comunitatea est-africană. Pot uh, fi de acord complet cu ceea ce tocmai a spus domnul Șuste prin conținutul acordului, dar aș avea suplimentar întrebări tehnice sau procedurale, pentru că data trecută când am avut primul schimb de opinii, N-a fost nicio informație privind faptul că va exista o ședință a uh, grupului de lucru privind accesul uh, la piață, Ghana, Costa de Fildeș, Namibia, Swaziland și Botswana. Uh, deci voi ridica mai întâi această chestiune pentru comisie și raportorul de asemenea ne-a informat despre asta parțial. aveți o indicație că una din țările din Africa de Est n-ar avea intenția de a ratifica? Deci de ce vă, vă, vă puneți accent pe creșterea presiunii asupra acestor țări, inclusiv uh, amenințarea sau presiunea de a retrage preferințele Cred că și Consiliul a decis pe 1 iunie să ratifice acordul cu comunitatea est-africană. Chiar dacă ei încă n-au decis să semneze. Deci de ce pregătiți această construcție dacă ea nu este ratificată de țările partenere din Africa și mai ales în regiunea pe care o menționăm asta? Trebuie să fie uh, realizată până în octombrie 2016. Deci cred că, din punctul meu de vedere, nu este de înțeles și cred că acest lucru a fost ex, exprimat și de domnul Schulz uh, după ședința cu țările ACP. Și întorcându-mă de la ședința OMC, chiar și reprezentanții Bundestagului german de la CDU, de la, din PPE, eu au fost foarte alarmați eh, că e o procedură foarte grăbită care nu face nimic să crească încrederea și să încerce să contribuie la transformarea comerțului într-un instrument care să contribuie la dezvoltare, ci pur și simplu eh, facem opusul acesteia. Deci asta va fi întrebarea pentru comisie și dacă puteți să mai explicați odată motivele juridice pentru uh, pentru această foi de parcurs legată de certificare. S-ar fi foarte util. Mulțumesc. Pentru verzi este doamna Ska dar nu avem, deci cred că Judith o va înlocui. Da, cred că am schimbat uh, în mod oficial această situație, dar e în regulă. Două întrebări, pentru că mi se pare că majoritatea au fost uh, puse deja de domnul Șustă și domnul Șolț. Uh, mai întâi, de ce așa multă grabă? Care e grabă? Într-adevăr, domnul Lambsdorff a descris situația, a fost vorba de o negociere foarte lungă, dar acum uh, s-a semnat pe 10 iunie și trebuie să fie aplicată în octombrie. De ce? care e graba și ce înseamnă asta. E nevoie de asta pentru că altfel aceste țări își vor pierde accesul la piață. Nu înțeleg care e graba, de unde vine graba. Și cealaltă întrebare este acum o dezbatere privind zona de acord liber uh, uh continental în Africa. Avem EPAS-ul regional. Cum se influențează unul pe celălalt și Eh, suntem siguri că aceste eh, ape regionale, aceste acorduri regionale nu afectează eh, liberul schimb african. Mulțumesc, Maria! Mulțumesc, mai întâi mulțumesc raportorului și coraportorilor. Am citit cu multă atenție raportul domnului Lambsdorff și sunt absolut de acord cu ceea ce Joachim tocmai a spus. De fapt, avem un acord de parteneriat economic special Uh, în cadrul acordului Cotonou. Și în cadrul acordului de la Cotonou uh, am, avut, uh, am adoptat într-o rezoluție a Parlamentului patru principii importante care mi se pare că nu sunt respectate de acest acord. Primul principiu este că trebuie să fim atenți și să nu trimitem producții subsidiare aici în Europa față de țările africane. Știți că există o diferență de productivitate între Europa și Africa care uneori este datorată modului în care ajutăm noi anumite tipuri de producție. Mă gândesc, de exemplu, la produsele agricole. Aici e adevărat că produsele agricole sunt în majoritate produse sensibile față de țările africane și o să revin la asta, dar avem totuși posibilitatea să exportăm uh, produse agricole a căror preț este scăzut foarte tare din cauza politicilor noastre agricole. Nu ne place când China face dumping, dar când face Europa dumping în Europa, în Africa nu ni se pare la fel de, de grav. Deci, iată, primul principiu deja creează dificultăți în legătură cu lista produselor sensibile. Al doilea principiu, flexibilitatea privind posibilitatea uh, taxelor la frontieră în acest acord, țările PMN, AP nu mai pot să, se mai, să mai profite de aceste taxe. Un centru de studii africane arată că africanii vor pierde 3 miliarde și jumătate uh, de euro doar din cauza abrogării acestei reguli de a-și putea adapta taxele vamale, taxele la frontieră. Ori asta este o modalitate prin care își pot proteja o parte din economia locală. Deci făcând asta, e adevărat că este o clauză care permite protejarea economiilor locale, uh, infant clause, așa numită infant clause, dar e o clauză atât de greu de pus în aplicare încât economia locală este moartă înainte ca această clauză să fie pusă în aplicare și de aceea, spune domnul Lambsdorff în raportul său, a trebuit să monitorizare mult mai precis și obligatoriu ca să permitem activarea acestei clauze corecte. În al treilea punct, uh, ușurarea regulii de origine. Știu că răspunsul Comisiei va fi de a spune că există aspectul cumulativ al regulii de origine. Cred că atunci când namibienii uh, trebuie să-și exporte carnea de vită, va fi mai greu pentru ei să exporte în Europa decât Canada. Uh, care are acordul uh, SITA. Deci, uh, acordul SITA va uh, crea dificultăți suplimentare în ce privește regulile de origine. Și apoi, ultimul lucru, chestiunea dezvoltării durabile. adevărat că există un capitol de dezvoltare durabilă și este singurul acord negociat astăzi cu Africa care prevede un capitol de dezvoltare durabilă, dar din nefericire acest capitol nu are nimic obligatoriu, deci nu există clauză obligatorie legată de acest capitol. În schimb, și cred că Europa ar avea de câștigat dacă ar fi mai onestă față de explicațiile sale, Europa câștigă foarte mult în aceste acorduri, câștigă o liberalizare la 86% din piața africană. Nu asta cere OMC-ul, deci noi mergem chiar dincolo de ce cere OMC-ul în ce privește liberalizarea, inclusiv produsele sensi- la produsele sensibile, produse agricole și de pescuit. Deci lista produselor sensibile, aș fi vrut ca aceasta să fie cumulativă. Există un acord astăzi, se spune, există produse sensibile pentru Africa de Sud, dar nu sunt aceleași pentru Namibia sau pentru Swaziland. Asta ce înseamnă? Înseamnă că un produs sensibil. Deci că nu trebuie să intrăm pe teritoriul Namibiei, atunci o să intre prin Africa de Sud, dacă nu sunt aceleași produse. Și pentru că ei au deja o zonă de liber schimb intern, produsele sensibile care n-ar fi putut să intre în Namibia vor intra prin Africa de Sud și vor ajunge prin intermediul Africii de Sud în Namibia. Deci e ca și cum am spune, e un produs sensibil în Belgia, dar nu e sensibil în Germania. Bun, pe păi atunci o să intre în, în Germania prin intermediul Belgiei și se va vinde. E, asta e. Asta facem. Deci suntem pe cale să distrugem situația lor internă. Eu aș fi preferat să avem o listă cumulativă de produse sensibile care sunt, ca să evităm această situație. De exemplu, Europa câștigă și în ce privește uh, îngrășămintele. Se garantează intrarea îngrășămintelor pe teritoriul african, produse în Europa, deci câștigăm, ca să producem Uh, în structuri agricole superintensive în Namibia, de exemplu, unde este o lipsă de apă îngrozitoare, deci asta nu va ajuta deloc populația locală, ci numai marile exploatații. Există o clauză de revizuire la 5 ani. Da, dar ce a uitat să spună domnul Amsdorf este că în această clauză de revizuire nu există doar îmbunătățirea lucrurilor care nu funcționează. În clauza de revizuire există și faptul că se extinde aceste acord la servicii, la uh, achiziții publice, la proprietatea intelectuală, toate acestea sunt în, conținute în clauza de revizuire. Nu, da, e în raportul noastră, dar nu în prezentare. Deci, uh, cine va beneficia de asta? Nu africanii. Cunoașteți multe societăți, întreprinderi africane uh, care vor putea intra în achizițiile publice europene? Mă îndroiesc. Uh, din potrivă, va beneficia Europa N-am uh, o problemă cu asta, dar să uh, încetăm să spunem că acestea sunt uh, pentru dezvoltare. Pentru că nu există nimic pentru dezvoltare, nimic, zero. Domnul Mimița a fost în Namibia, toată lumea a fost în Namibia, pentru că tocmai, Namibia tocmai ce semnase, deci erau mulțumiți de ei au fost acolo și au spus că va fi al 11 la program Fed, fără niciun euro în plus. Deci o să cerem Fed bugetului de dezvoltare de astăzi pentru Africa să plătească toate ajustările care vor rezulta în urma liberalizării. Este totuși incredibil. Deci pe noi nu o să ne coste niciun cent, dar acolo unde apar probleme de ajustare, atunci să plătească Fed. Mi se pare că asta nu e corect. Și, bun, da, am putea susține un astfel de acord. Unu, dacă acceptăm să spunem că Asta dă mai mult avantaje Europei decât Africii, deci să spunem acest lucru. În al doilea rând că vom plăti uh, pagubele pe care le vom cauza Africii. Deci să le plătim și să nu fim ipocriți în acest raport și în al treilea rând aș vrea ca aceste clauze, care sunt clauze de acompaniament, să fie clauze efective. Și în fine mă alătur uh, lui Joachim Schuster în ce privește respectul Parlamentului. Este totuși incredibil. Uh, vom avea o intrare în vigoare care nu de africane. Doamna Pluman, de la președinția Consiliului, a spus ieri, nu sunt eu responsabilă cu democrația africană. E adevărat? Nu suntem responsabili pentru democrația africană. Dar să scoți așa cuțitul și să ataci faptul că Namibia, Swazilandul, dar și Botswana, Ghana, Coasta de Fildeș, Uh, cei mai rezistenți la acordurile de liber schimb nu vor avea acord, uh, nu va avea acces la piață dacă nu ratifică până la 1 octombrie, când ei n-au semnat, deci o să mai aibă eventual o lună pentru dezbatere în Parlament și nu ne-am întâlnit cu niciun singur parlamentar în cadrul ACP, cu unul singur care să fie la curent cu negocierile. Nici măcar unul nu știa de aceste negocieri. Deci cred că față de asta nu e corect, nici respectuos față de democrațiile africane. Nu suntem noi responsabili pentru democrațiile africane, e adevărat, dar nu suntem aici nici ca să le distrugem. Uh, vă mulțumesc. Foarte rapid. S-au spus foarte multe lucruri de către colegi și mai ales uh, grupului, uh, grupul social-democrat, colegii din grupul social-democrat. Ce mi se pare interesant și în același timp penibil este că se pare că totuși e cel mai puțin rău din acordurile de parteneriat uh, pe care îl propunem. Spun că e cel mai puțin rău pentru că totuși există un capitol de dezvoltare durabilă, deși nu este constrângător, pentru că există reciprocitate, mă rog, mai puțin asimetric uh, decât cealaltă și uh, de asemenea a spus raportul, există o protecție a, a indicativelor geografice, deci Cred că trebuie să spunem aceste lucruri. Dar există și probleme persistente și revin, pentru că Maria Arena, dar și Joachim Schuster au subliniat, Există și alte probleme. O primă problemă mi se pare că e un acord uh, trade mai degrabă decât aid. Deci un acord comercial nu, nu de ajutor. Se dă prioritate comerțului fără să se uite la alte probleme, uh, uitând că există clauze de non-execuție care va, vor duce la un regim al sancțiunilor în, în, la încălcarea drepturilor omului. Deci o, o absența unei astfel de clauze mi se pare simptomatică și în ciuda declarațiilor de bune intenții privind dezvoltarea durabilă, durabilă e de fapt o chestiune exclusiv comercială și insist asupra acestui lucru pentru că colegul nostru care nu este aici, Quinton Danig, a spus mai de mult că ă, dispozițiile legate de drepturile omului sunt inferioare celor conținute în care forum sau în acordul cu Columbia. Mie asta îmi pune o problemă și aș vrea să discutăm. În al doilea lucru, Joachim a vorbit despre asta, dar revin. E o problemă. Nu favorizăm integrarea regională nu favorizăm concret integrarea regională pentru că există acorduri de concesiune diferite după țări și APE-urile uh, creează practic niște structuri inadecvate față de instituțiile deja existente. Asta e a doua problemă. A treia problemă este implicarea societății civile și a cetățenilor. Știu că unii dintre colegii noștri au încercat să introducă un fel de protocol, dacă am înțeles bine, care să are implicarea societății civile în, în aplicarea acordului. Asta nu se întâmplă astăzi. Și în al patrulea rând, uh, s-au mai, am mai spus, au mai spus și alți colegi, dar trebuie să revin. Această presiune OMC-ul nu cere comisiei să spună că există un deadline, 1 octombrie 2016, după care țările vor fi sancționate, pentru că nu despre asta e vorba și nu e demn de Uniunea Europeană. Sunt mijloace ilegitime de presiune politică, nu este demn de Uniunea Europeană, nu ne face onoare și cred că putem să găsim o, calitate, o cale de ieșire, dar trebuie să o mai uh, găsim. De aceea am unele dubii legate de acest uh, APE. Mulțumesc. Cristof. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Eu sunt unul dintre cei care nu înțeleg cei cu graba, având în vedere că am negociat 10 ani. Problema a fost cunoscută, bine cunoscută pe fond deja de foarte multă vreme. La această comisie am avut foarte multe întâlniri pe această temă, am avut și la alte comisii întâlniri pe această temă, tocmai ca să vorbim pe fond. Dacă cineva ne-ar propune un calendar mai rezonabil, pe mine m-ar interesa foarte tare să văd care ar fi acest calendar, având în vedere că am avut deja la dispoziție 10 ani. Problema principală este cum vedem noi Africa. Să vă ofer o altă perspectivă, diferită de cea pe care am auzit-o până acum, în mod predominant de la colegi. Îngrijorările noastre astfel nu se referă la cotă Europa. Îngrijorarea se referă la îngrijorarea se referă la felul cum ar putea fi afectați partenerii comerciali africani. Știm că s-a semnat sâmbătă trecută, parcă, și, dacă nu mă înșel, a fost semnat de ministrii comerțului legitim aleși în mod democratic din Botswana, Namibia, Africa de Sud. Și acum noi ne întrebăm dacă ei au, făcut o, dacă ei au luat o decizie rațională și corectă să semneze acel document, dacă ei au făcut ceea ce este în propriul lor interes. Practic despre asta vorbim aici. Eu pot să mă gândesc doar la două argumente pentru care această, uh, această comisie ar putea să spună nu. În primul rând, ar fi că noi știm mai bine. Noi ne pricepem mai bine. Să zicem că noi am analizat acest text și dumneavoastră nu ați înțeles consecințele și că noi știm mai bine. Celălalt posibil argument, singurul care mai rămâne, este că, pare rău băieți, nu aveți legitimitatea de a lua această decizie. Eu cred că noi, acești neoimperialiști, în această perioadă când Africa câștigă în democrație, nu putem să avem această atitudine. Să spunem că, a, este mai degrabă aid decât trade, ajutor mai mult decât comerț. Dar iată, a trecut foarte multă vreme și la un moment dat Africa va avea nevoie de comerț, nu de ajutor. Și acel moment este acum. Da, putem să ne facem iluzii despre ce era odinioară, dar important este să ne concentrăm pe situația actuală din Africa. Este nevoie să recunoaștem că instituțiile africane sunt legitime, democratice și lucrează în propriul lor interes. Știu ce este în interesul lor. Dacă ei au luat această decizie, eu sunt mulțumit să ratific acel, uh, acel um, acord. Uh, acum are cuvântul Helmut Scholz, pe scurt. Dar revenind la procedura instituțională și procedurală, sunteți conștient cumva de vreun regulament constituțional din țările despre care vorbiți, care le-ar permite să aplice pentru un candidat, pentru un acord, îmi cer scuze, pentru, pe care încă nu l-au semnat la nivel internațional. Deci aici este vorba despre aspectele legale juridice și constituționale. Mâine va veni președintele Kenny la zilele dezvoltării. El va fi practic amenințat de un astfel de calendar foarte strâns care nu se leagă de niciun fel de cadru constituțional din țara respectivă. De aceea vă întreb eu aici, chiar ne uh, băgăm în afacerile interne ale acelor țări. Ați spus că aceste țări sunt mai democratice și ne salutăm acest lucru, dar Întrebarea este, noi subinăm cumva procedeul juridic din acele țări? Președintele. Da, trebuie de asemenea să reflectăm în uh, măsurile noastre și cadrul OMC. Regulamentul de acces la piață pentru țările ACP nu a fost alineat cu regulile OMC. În mod clar. este posibil să se ofere derogări de la regulamentul MFN doar dacă există un acord de liber schimb sau un acord regional. Am încercat să obținem un acord regional în așa fel încât uh, preferințele acordate țărilor ACP să rămână valide. În ultimul uh, mandat uh, al acestui parlament, noi am încercat să acordăm mai mult timp, tocmai ca să se pună în aplicare regulamentului privind accesul la piață. Termenul respectiv a fost un succes pentru Parlamentul European, termenul de octombrie 2016. Și comisia, comisia dorea ca termenul să fie și mai devreme. Deci avem un cadru instituțional pentru Deci nu ne bazăm doar pe decizia Comisiei sau a Consiliului. Asta este realitatea. Acum are și Comisia ocazia de a răspunde, mai ales în ceea ce privește carnea, carnea din Canada, carnea din SADC, apoi uh, problema aceasta Aid for Trade, unde vin banii, problema drepturilor omului, și exemplu cu Cariforum prin comparație cu SADC. Monica, te rog. Mulțumesc, bună dimineața tuturor. Mulțumesc pentru această dezbatere foarte rodnică. Eu cred că am înțeles mesajul privind această semnătură și am văzut că inclusiv ministrul Rob Davis a fost foarte mulțumit de această semnare. Deci presupun că și asta valorează ceva. Ei consideră că au negociat un acord care este în primul rând corect. Voi folosi de mai multe ori acest cuvânt astăzi, corect. În primul rând, îi mulțumesc raportorului pentru proiectul de recomandare. Cred că a descris în mod corect stadiul în care se află acordul. De asemenea, a oferit o perspectivă istorică asupra acestui acord Acum avem oportunitatea de a încheia această poveste care a început la sfârșitul anului 2000, moment în care am spus după acordul la Cotonou că trebuie să consolidăm printr-un EPA un acord comercial. Acum ajungem la aceste relații contractuale. Îi mulțumesc președintelui domnului Lange pentru faptul că ne-a scris contextul OMC. Acum avem oportunitatea istorică de a ne alinia și cerințelor OMC. Un element extrem de important pentru noi este monitorizarea. Domnul Schuster s-a referit la monitorizare. Aici am ținut seama de mai multe comentarii și discuții lucrăm la ceva și cred că vom putea să împărtășim ideile noastre cu dumneavoastră. Este adevărat că un acord este bun doar dacă punerea în aplicare este bună și doar dacă monitorizarea acelei punere în aplicare este bună, dar dacă participă și societatea civilă și mai departe. Deci uh, nu vom ignora aceste fapte. Acum să trecem la întrebările mai concrete. În primul rând, Botswana și Bolivia, ambele încep cu B, dar locul lor în rankingul mondial este diferit. Botswana este pe locul 80 și Bolivia este pe locul 121. Totuși, Botswana primește uh, statut duty-free, quota-free, deci fără, fără um, taxe, fără cote. Nu am să mă refer și la detalii aici. În primul rând, pentru această regiune este un pic dificil să credem că nu vor ratifica. Au început să lucreze la ratificare din timp. Deci este improbabil să meargă în Parlament acum cu un text pe care nu l-au mai văzut. Avem încredere că cele trei țări despre care vorbim acum pentru această regiune vor avea procedurile de ratificare corecte. Îi răspund și domnului Schulz, Scholz noi nu vom aplica acest acord uh, în mod provizor înainte să ratifice ele. Acum nu mai sunt în anul 2008, când am făcut regulamentul prin accesul la piață pe baza unei semnături, sau chiar nici măcar pe baza unei semnături, ci pe in, inițierea unui acord. Acum este nevoie să semneze și să ratifice. Am râs, practic, de democrația din acele țări. Să nu uităm cazul Boliviei. Bolivia nici măcar nu poate să își dorească uh, statul GSP Plus datorită convențiilor pe care trebuie să le respecte. Va trebui să dezbate și actele de, delegate. Important este să fim corecți. Trebuie să fim corecți cu toate țările în curs de dezvoltare de la, acel nivel, de la același nivel de dezvoltare. Apoi, nevoia de a analiza mai aprofundat aceste prevederi. Datorile la export au fost trans... Toate paurile au această chestiune. Eu m-am preocupat personal de această chestiune ca să nu tăiem această sursă de venit pentru că ar fi fost prea mult. Deci să fie foarte clar, datorile la export sunt preluate. Clauzele de salvgardare pentru industriile noi. Aici singura controversă ar fi care este definiția industriilor noi. La urma urmei, orice industrie poate să fie nouă în aceste țări. Evident, multe sectoare în aceste țări sunt noi, deci este o sintagmă generală pentru aceste țări. În ceea ce privește carnea de vită, problema este la SPS. Trebuie să le conferim și capacitatea. Avem câțiva auditori de la Degesante care doresc să stabilească pentru mai multe produse aceste chestiuni. De exemplu, pentru Namibia avem și agricul, produse agricole care vin în uh, Europa fără nicio problemă, pentru că respectă standardele SPS. Problema cu Botswana este că avem probleme cu bizonii și cu alte animale care sunt nomade. Trebuie să-i ajutăm să își consolideze capacitatea de a regionaliza producția de carne. Însă nu va dura sute de ani. Lucrăm aici și sper că vom reuși să gustăm minunata carne pe care am gustat-o în Botswana, chiar și aici în Bruxelles. În ceea ce privește comerțul, OMC-ul și corectitudinea, noi am vorbit despre un nivel foarte scăzut, 80%. Sperăm că toți de la OMC vor considera că acest nivel acoperă aproape tot comerțul. Există și câteva probleme cu produsele sensibile. Excluderile pentru întreaga Uniune Vamală Sud-Africană va funcționa pentru, întreaga această, pentru toată această Uniune. Nu vom avea, de exemplu, o ofertă diferită din partea Mozambicului. Uniunea Europeană face diferențieri doar între ceea ce le oferă tuturor, pe de-o parte, și Africii de Sud, pe de altă parte. Nu înțeleg cum se poate, cir- cum se poate evita. Și noi nu facem dumping de produse, pentru că noi ceea ce vindem este competitiv. Uneori oamenii au nevoie de hrană și de proteine, deci dumpingul de produse nu poate fi imputat producătorilor noștri. Acordul de liber schimb, o întrebare importantă în Argentinii. Nu, noi, noi am creat un cadru de referință foarte bun. Majoritatea acestor acorduri au reguli de origine compatibile între ele. ei vor putea trage concluziile care se impun și acele standarde sunt pentru țările care trebuie să crească în topul plus valorii. Noi am analizat această chestiune, dorim să creăm locuri de muncă și plus valoare în Africa, de aceea există aceste reguli de origine. În ceea ce privește ajutorul pentru comerț, un alt element foarte important. Aici trebuie să înțelegem ce s-a făcut. Când încă se lucra la EPA, în uh, timpul comisarului Michel, s-a încercat dublarea anvelopei regionale. Dar acum putem spune că sunt aceiași bani sau nu sunt aceiași bani. Asta învelopă regională unde se regăsește sprijinul pentru comerț, este de 1,3 miliarde. Când vine vorba de programele indicative de la nivel național, partea dedicată comerțului este de 3,3 miliarde. Deci a crescut direct. Nu găsim o creștere acum specifică pentru că s-a hotărât uh, această creștere înainte de al 11-lea EDF pare că nu a fost o idee foarte bună, poate că ar fi fost mai bine să facem altfel, dar nu ne doream, nu doream să condiționăm ajutorul pe care îl oferim. Este mai bine să le acordăm acest ajutor printr-un acord prin care chiar pot avea de câștigat. Sper că am răspuns la toate întrebările. Mă uit la colegii mei. Dacă nu am răspuns la ceva, vă rog să-mi spuneți, doamnă președinte. On the sustainability chapter. La sustenabilitate și la drepturile omului și exemplul forum. Da. Am să răspund. Aș dori să spun că toate epaurile se leagă de acordul la Cotonou. Niciodată n-am scăzut standardele. Nu vom scădea standardele niciodată dacă dorim să respectăm valorile noastre. În ceea ce privește dezvoltarea durabilă, noi avem nevoie și ne dorim abilitatea de a monitoriza participarea reală a societății civile în aceste dezbateri. Și aici mă bazez pe experiența mea anterioară. Chiar și la Cariforum aș putea spune că participarea societății civile a fost foarte dificilă. E nevoie de îmbunătățiri Aici aș dori să mă ajute Parlamentul European. Este mult mai credibil dacă ne ajutați dumneavoastră să găsim interlocutorii adecvați pentru monitorizarea acestor acorduri. Noi suntem comisia. DEVCO se angajează complet acordării de fonduri pentru aceste aspecte care țin de dezvoltarea durabilă. N-am să mai intru în detalii pentru că la audierea de după masă poate vom mai avea referire la această chestiune. În opinia mea, este important să avem standarde. Noi vom respecta cele mai înalte standarde din acordul Cotonou, munca copiilor, homofobia, lupta anticorupție, toate aceste elemente foarte clare. Important este să le punem în practică prin intermediul structurii de monitorizare clare la care participă societatea civilă și pe care le ascultă guvern, guvernele societatea civilă a spus că este important să ne întâlnim în mod regulat în timpul negocierilor. Ei doresc să participe și să vorbească cu guvernele lor. Faptul că suntem prezenți uneori chiar este important pentru ei. Nu dorim să scădem standardele în niciun caz pe um, drepturile omului, pe dezvoltare dorim am menținut toate prevederile. Ei bine, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră ca să punem în aplicare toate aceste chestiuni. Mulțumesc! Este foarte important să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, punerea în aplicare, monitorizarea, toate aceste lucruri sunt cruciale. Îi dau cuvântul raportorului. Permiteți-mi să amintesc că în Comisia pentru Piața Internă am discutat și chestiunea roamingului. Acum uh, vorbim de roaming ca joc de cuvinte în limba engleză cu privire uh, la bizoni care migrează dintr-o parte în alta. Mulțumesc pentru toate contribuțiile exprimate, inclusiv a uh, lui Christoph Fielner. Cred că este important, uh, domnule președinte, că ați amintit că data este cea pe care am propus-o noi. Iată că Parlamentul European acum poate să ducă la îndeplinire obligația asumată în baza acestui calendar. N-aș Da, am răspuns acum la ceea ce a spus Comisia. Domnul Schuster spunea că nu există prea mult entuziasm la nivelul statelor partenere pe care le-a întâlnit. Înțeleg acest lucru, dar vreau totuși să țineți cont că există și țări care nu fac parte din ACP, ci sunt în țări în curs de dezvoltare, pentru că este un fel de discriminare față de aceste țări datorită trecutului nostru colonial, prin care s-a creat ACP-ul și de aceea anumite privilegii acum Uh, la nivelul acestor țări uh, sunt uh, pierdute pentru că se mulează acum pe contextul mai amplu al OMC. Și OMC-ul a spus în mod clar că trebuie să facem acest lucru. În al doilea rând, nu m-aș avânta în a spune că nu există legitimitate. Există un grăunte de, ad- un grăunte de adevăr, dar nu putem spune acestor miniștri care au semnat că nu știu ce au făcut. Sunt unele păreri care au mers în această direcție, nu dumneavoastră. Eu cred că sunt națiuni suverane cu care avem de a face la un nivel rezonabil și matur și rațional, care sunt perfect în măsură să își dea seama ceea ce fac. M-a mai surprins și faptul că cineva a spus că nimeni nu e la curent, că nimeni nu e la curent cu regulile negocierilor pe baza acestui acord. Dar am negociat timp de 10 ani, 10 ani și nu e treaba noastră să informăm pe parlamentarii africani, este treaba guvernelor lor să informeze și a partidelor a politice din Africa care trebuie să se ocupe. Au fost 10 ani în care au putut să facă asta. Deci aici cred că nu e ca și cum nu se pot pune la curent și nu pot discuta și vedea ce s-a negociat și ratifica. Și ultimul punct, monitorizarea, este punctul pe care l-am discutat uh, ceva și unde chiar putem face ceva în comun sau la nivel comunitar, pentru că există acest uh, mecanism de monitorizare al acestei comisii. Putem să plecăm de aici. Astăzi încă nu avem o soluție, dar cred că ar trebui să folosim timpul până la ratificare pentru a face ceva constructiv care să și funcționeze. Pentru că, până la urmă, diferitele și numeroasele clauze de revizuire uh, din acord, plus și cea generală de articolul 116, funcționează doar dacă știm despre ce e vorba și care sunt problemele. Dar mă bucur pentru uh, faptul că ați semnalat totuși susținere pentru întregul acord. Mulțumesc. Acum, Maria Arena, un minut. Euh, Un uh, scurt comentariu. Să spui că pentru că aceste guverne au semnat, lucrurile sunt uh, stabilite, e ca și cum ai spune că dacă Comisia și Consiliul au semnat, nu mai trebuie să mai intervină Parlamentul. Nu sunt de acord. Au semnat și noi vorbim despre asta în Parlamentul European și așa cum uh, vorbim noi, trebuie să discute și parlamentele africane. Asta este ce am spus și dacă în cadrul parlamentelor africane există o dezbatere pertinentă nu într-o lună, ci cu tot timpul necesar într-un termen rezonabil, atunci nu e nicio problemă. Astăzi avem tendința de a nega faptul că trebuie să existe o dezbatere parlamentară în Africa, pentru că ni s-a spus că până în octombrie trebuie ratificat. E ca și cum am spune, într-o lună trebuie să ratificați TTIP-ul. Ca și cum ni s-ar spune nouă asta și dacă nu, pierdeți avantajele. Nu, nu ne-ar plăcea asta. Nu ne-ar plăcea asta. Deci cer să avem același respect față de democrația africană. Pentru a vă răspunde pe scurt, pe fond sunt absolut de acord. Dar nu depinde de noi să dăm instrucțiuni țărilor africane în ce privește maniera în care își organizează ratificarea. Nu noi putem face asta. Ine. Intervenție fără microfon. Intervenții fără microfon. Mulțumesc uh, foarte mult tuturor. Domnule Scholz. Pe scurt. Pentru că ați menționat partea cu monitorizarea, sunt perfect de acord, dar înainte să ajungem la monitorizare, ar trebui să știm uh, calendarul concret în ceea ce privește actele delegate și ar putea, poate comisia să ne ajute aici. Comisia, vă rog, ne puteți da informații cu privire la calendarul vizând actele delegate? Da, o întrebare foarte bună. Știți că am pornit deja cronometru. Am avut o primă întâlnire pe actele delegate. După care, acestea vor ajunge la Consiliu și la Parlament, după care mingea este în terenul dumneavoastră. Noi vom fi slavi, iar dumneavoastră stăpânii care ne spun ce să facem. Termenul de depunere a amendamentelor este 20 iunie, iar votul în comisia noastră la următoarea întâlnire pe 13 și 14 iulie, probabil. Vă mulțumesc! Acum facem o pauză de un după care vom începe reuniunea coordonatorilor care va fi cu ușile închise și doar uh, puțin dintre dumneavoastră au dreptul să rămână în sală.